când Humphrey eh, Bogart îi spune comisarului, acesta poate fi începutul unei frumoase prietenii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lange. Deci, eh, este un final optimist pentru această dezbatere interesantă. Eh, mâine la ora 11.30 votăm asupra raportului. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o întrebare orală în legătură cu uh, elementele terestre rare. Dau cuvântul domnului Tsukalas, care este autorul întrebării. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, domnule comisar, Elementele terestre rare au o importanță vitală în multe domenii și pentru dezvoltarea tehnologiilor ecologice de asemenea. Industria europeană depinde aproape în totalitate de China pentru importuri, pentru că China are 97% din producția mondială și 36% din rezervele cunoscute de uh, metale rare. Așadar, au un nivel de dezvoltare foarte ridicat în acest domeniu și de asemenea un nivel foarte ridicat de producție pentru uh, produsele finite pe bază de uh, elemente terestre rare, ceea ce este deci un element foarte important pentru dezvoltarea tehnologiei. Se numesc acestea se numesc elemente terestre rare, însă cel mai important este că uh, durează 50 de ani să se producă un ciclu complet. Așadar, vom avea o problemă în acest sens în curând, mai ales că China planifică să își restricționeze exporturile în curând. Mai ales că va fi o problemă și pentru că cererea mondială crește enorm. Așadar, s-au redus exporturile Eh, cu 35% pentru prima jumătate a anului 2011 și această reducere va fi și mai mare în viitor. Dacă analizăm situația eh, pentru următoarele șase luni, constatăm că implicațiile vor fi grave și dacă privim către data de 2014, în ceea ce privește eh, producția de astfel de elemente, constatăm că vom avea în minus 40.000 de tone. Ce măsuri propune Comisia ca să garantăm aprovizionarea cu elemente terestre rare? Și ce eforturi se fac în relația cu China și cu alți parteneri? Mulțumesc! Cel de-al doilea autor este doamna Eck doamnă președinte uneori ne putem pune întrebarea dacă uniunea europeană este la înălțimea așteptărilor în momentul în care se confruntă cu uh, are discuții cu china. strategia noastră este să încurajăm liber schimbul și trebuie să fim uh, independenți din punct de vedere al resurselor uh, pe care le utilizăm nu trebuie să plătim materiile prime cu banii uh, contribuabililor. Știm că există un număr limitat de resurse, de materii prime, de elemente terestre rare. Însă, întreprinderile private sunt cele care se uh, ocupă de aceste lucruri. Dacă utilizarea este eficientă, aceste resurse vor fi suficiente. E nevoie de o strategie pentru materii prime, care să fie exhaustivă. Acest lucru asta înseamnă comerț reciclare, dezvoltarea transportului, a unor infrastructuri, uh, a unor noi surse de aprovizionare cu energie. E nevoie de materii prime pe care să le putem utiliza în Uniunea Europeană și e nevoie de evitarea risipirii acestor materii prime. Mineralele, metalele, Acestea sunt deosebit de importante și ele vor permite Uniunii Europene să uh, răspundă la nevoile care există în momentul de față în acest domeniu. Însă e nevoie de cercetare pentru a găsi soluții alternative, pentru a găsi modalități de a înlocui aceste materii prime pe care întreprinderile le consideră a fi mult prea scumpe. Și trebuie să ne asigurăm că atât țările dezvoltate cât și cele în curs de dezvoltare vor putea asigura această aprovizionare cu materii prime. Însă pentru asta e nevoie de anumite mecanisme de comerciale. Trebuie să eliminăm barierele și obstacolele vamale și comerciale în uh, acest domeniu. Și ceea ce ne dorim este să avem anumite sugestii și propuneri din partea Comisiei în momentul în care discutăm despre metale rare și uh, materii prime. Încă mai așteptăm aceste sugestii. Și în sfârșit dau cuvântul celui de-al treilea autor, domnul Șimanski. Mulțumesc. Domnule, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, Trebuie să uh, ne gândim la competitivitatea industriei, pentru că dacă nu ne asigurăm un rol de frunte, vom uh, acționa în dezavantajul economiei noastre. Trebuie să valorificăm propriile noastre resurse. Trebuie să ne servim de instrumentele politicii comerciale pentru a evita distorsiunile nu uh, trebuie să ne orientăm doar um, spre uh, posibilitățile de reciclare, care sunt foarte costisitoare. Trebuie să ne gândim la comunicatul Comisiei Europene privind politicile vis-a-vis -vis de materiile prime. Comisia a evaluat oare influența politicii protecționiste a Chinei în acest domeniu. Uh, după aceea, uh, care sunt costurile reciclării în comparație cu posibilitățile pe care le avem de a valorifica uh, resursele existente și uh, care este strategia de reciclare în ce privește materiile prime europene. Mulțumesc! Domnul comisar Tajani. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, la începutul lunii februarie, Comisia a adoptat actualizarea strategiei sale referitoare la materiile prime. Această strategie e bazată pe trei piloni. Primul se referă la aprovizionarea cu materii prime din exteriorul, din afara Uniunii Europene, prin intermediul unor acorduri cu Uniunea Africană, de exemplu. Am trecut pe ordinea de zi chestiunea materiilor prime la reuniunea noastră cu reprezentanții Federației Ruse și în luna iun- iunie, după cum știți, voi merge în Brazilia și apoi în Argentina și în Chile pentru a desfășura o acțiune diplomatică în uh, legătură cu aceste trei state din America Latină. După aceea am să vă vorbesc și de relația cu China. Cel de-al doilea pilon e reprezentat de consolidarea aprovizionării durabile, chiar în cadrul Uniunii Europene. Și din acest motiv am actualizat standardele aplicabile și asta în acord cu domnul Potocnic, pentru că nu trebuie ca această interpretare să dăuneze activității extractive și să și respecte mediul în același timp. Cel de-al treilea pilon se referă la reciclare și la utilizare eficientă a resurselor. Vreau să repet ce am spus la discuția anterioară. În cadrul politicii de inovare, am prevăzut o serie întreagă de parteneriate în diferite sectoare și unul dintre acestea este sectorul materiilor prime. În special, vom zăbovi asupra activităților în domeniul reciclării și reutilizării materiilor prime. Noua comunicare pune accentul în deosebi asupra chestiunii metalelor rare și a altor materii prime esențiale. Reducerea exporturilor de metale rare de către China limitează în mare măsură oferta mondială. Suntem pe cale de a examina situația ca să vedem care sunt instrumentele cele mai adecvate pe plan multilateral, inclusiv la OMC, și vom vedea de asemenea, care va fi situația în relația bilaterală cu China? În cadrul OMC am demarat o acțiune referitoare la accesul la noile materii prime în 2009. Procesul este foarte înaintat și concluziile vor fi prezentate în curând și vor fi foarte importante. E vorba de o acțiune la OMC referitoare la metalele rare. La nivel bilateral, chestiunea a fost, adopta, a, a fost uh, discutată în mai multe rânduri, din punct de vedere politic, dar și tehnic. S-a dorit facilitarea discuției privind uh, materiile prime și metalele rare. Vom avea parteneriate strategice, există un dialog referitor la politicile viitoare și am creat o adevărată diplomație a materiilor prime, o Uh, diplomație foarte uh, concretă care se referă la materiile prime esențiale. De exemplu, dialogul bilateral din cadrul strategiei comune Africa-UE 2011-2013. Aceasta conține un capitol legat de materiile prime. În legătură cu China, v-am spus deja care este situația. Susținem cercetarea, căutarea de zăcăminte, de materii prime fundamentale, inclusiv prin proiectul ProMine 2011-2013, în cadrul celui de-al șaptelea program cadru. În legătură cu reciclarea, problemele tehnologice sunt foarte mari, dar trebuie rezolvate și una dintre probleme este că conținutul de materii prime din obiectele reciclate e foarte mic Uh, trebuie să se amelioreze în acest scop și legislația comunitară a deșeurilor. De asemenea, dorim să favorizăm cercetarea și dezvoltarea în domeniul reciclării și uh, să căutăm produse de substituție, după cum am mai făcut în cadrul celui de-al șaptelea PC, prin finanțarea de programe care permit înlocuirea metalelor rare. În acest context, Comisia are în vedere renoirea unui parteneriat în cadrul uh, materiilor prime inițiativelor privind materiilor prime și vom avea și alte inițiative concrete în următoarele luni. Avem de asemenea cooperare cu SUA și uh, ne gândim să cooperăm și cu Japonia. Sigur că vom continua să analizăm îndeaproape problema materiilor prime esențiale, să definim acțiuni prioritare și considerăm că securitatea aprovizionării cu materii prime este o sarcină ce revine mai ales întreprinderilor însă suntem gata să discutăm în cooperare strânsă cu statele membre, să discutăm despre eventualele costuri și beneficii ale unui program de stocare a materiilor prime. Asta facem acum. Sunt uh, dispus să aud, să ascult sugestiile Parlamentului ca să continuăm să desfășurăm o acțiune proactivă pe o temă crucială pentru competitivitatea sistemului industrial european. Mulțumesc, domnule comisar. În numele grupurilor, primul vorbitor este domnul Rubich pentru PP, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule comisar uh, Tajani, mulțumesc pentru inițiativa dumneavoastră, pentru că eu cred că materia primă uh, constituie baza pentru o industrie sănătoasă a viitorului Trebuie să ne străduim să realizăm acorduri bilaterale nu doar cu China, dar și cu alte state din această lume, care să se concentreze și pe protecția investițiilor, pentru că este vorba despre stabilirea unor contracte pe termen lung este necesar și ca noile exploatări miniere să beneficieze de o protejare a investițiilor. Ele trebuie să facă față în competiția cu alte exploatări. Iar în ce privește Ehm, Organizația pentru Comerț, de asemenea, trebuie să vedem care sunt urmările rundei de la Doha, care este pachetul de măsuri ehm, care urmează să fie aplicat. Să vedem și dacă nu există cazuri de antidumping. Trebuie să analizăm prețurile pentru industria prelucrătoare din China, de pildă, uh, și um, cum funcționează din acest punct de vedere industria europeană. Dar eu cred că demersuri în acest sens se fac deja. Este vorba și de magnesit, care este o materie primă esențială uh, pentru uh, industria oțelului, pentru industria uh, cimentului ar trebui să uh, vedem ce posibilități de înlocuire există și eventual să stabilim un program propriu pentru cercetare și descoperirea de asemenea produse înlocuitoare. Salut și uh, inițiativa doamnei eh, comisar Hedegaard în ce privește amprenta de carbon și uh, modalitățile de uh, transportare, de relocare a carbonului. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Dau cuvântul acum doamnei Ulfskog pentru două minute. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și domnului comisar. Cred că dezbaterea aceasta demonstrează cât de important este să uh, definim o strategie a materiilor prime pe termen lung, care să fie eficientă. Metalele rare și elementele terestre rare nu sunt orice fel de uh, materie primă și nu pot fi exploatate în toate locurile în care știm că acestea există. Uh, de multe ori, uh, locurile în care sunt exploatate aceste metale sunt înconjurate de conflicte, de zone de conflict. Și de aceea noi trebuie să fim eficienți în momentul în care utilizăm aceste metale. Trebuie să le reciclăm de la un capăt la altul. E nevoie de un proces de reciclare complet, prin proceduri inteligente, prin uh, strategii uh, raționale de utilizare a acestor uh, elemente. Este foarte ușor să extragi materiile acestea, însă apoi trebuie să fie reciclate și e nevoie de un astfel de reflex, pentru că e vorba de materii prime rare. Doamna președinte, domnul Rinaldi, un minut 30. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Ați eh, menționat deja mai multe detalii, dar eu aș dori o precizie mai mare din partea dumneavoastră. În primul rând, în legătură cu OMC, ce facem de fapt în cadrul OMC în legătură cu inițiativa din 2009? Din câte știu eu, aceasta se refera la magneziu și la bauxită, iar acum deschidem o procedură la OMC pe metale rare. Este posibil să facem acest lucru? Suntem singuri în inițiativa noastră sau putem colabora cu SUA și cu Japonia? Mi s-ar părea mai bine. În al doilea rând, ați spus că trebuie să um, sporim aprovizionarea din alte surse, mai ales din surse europene. Există o problemă legată de Groenlanda. Ce părere au cetățenii din Groenlanda în legătură cu acest subiect? Apoi metalele rare recuperate prin reciclare ne îndreptăm către aceste mine urbane, urban mining, și uh, avem un regulament în pregătire, apoi în legătură cu cercetarea. Am dorit uh, să știm dacă vor fi dispoziții specifice în cel de-al optulea program cadru mai și apoi în legătură cu stocarea vor exista norme europene comune pentru stocare. Și în cele din urmă care sunt uh, relațiile noastre bilaterale cu China și ce dialog avem pe plan comercial și economic? Ce se va întâmpla cu noul acord de parteneriat și cooperare în acest sens? Mulțumesc, domnul Butikofer. Mulțumesc, doamnă președintă. Pe termen scurt și termen mediu, uh, dependența de exporturile din China uh, constituie o problemă. Dar eu cred că Europa nu trebuie să rămână dependentă pentru a face o poantă. Uh, într-un fel, uh, chinezii uh, ne fac un serviciu îndemnându-ne să ne desprindem de ei, să ne dezobișnuim de această dependență. Eu cred că nu trebuie să intrăm într-o situație conflictuală europeano-chineză. Trebuie să ne uităm puțin poate și spre Japonia, pentru că Japonia a fost mai dur lovită în anul trecut în ce privește accesul la pământurile rare, dar a reacționat mai repede Guvernul japonez s-a servit de un miliard de dolari pentru a stimula cercetarea uh, să găsească elemente uh, de substituire, de înlocuire pentru elementele terestre rare. Noi uh, de câți bani dispunem pentru o asemenea cercetare? Ideea centrală, strategică, în ce privește elementele terestre rare, trebuie să fie inovare, eficientizarea utilizării resurselor. Este nevoie de uh, materii prime mai ieftine, în același timp însă trebuie să existe și planuri concrete pentru reciclarea pământurilor rare. Uh, nu va fi însă o soluție pentru poi mâine, ci trebuie să fie o soluție pentru mâine. Trebuie să încercăm să găsim aceste elemente de înlocuire și firme ca BASF și altele acționează în acest sens. Până și China încearcă să investească în clipa de față în cercetarea privind ă, găsirea unor ă, posibilități de înlocuire a elementelor rare, pentru că este conștientă de faptul că resursele la un moment dat se vor epuiza. Trebuie să valorificăm șansele pe care le avem acum. Președinta, domnul Zibro, pentru un minut. Pani Mulțumesc, doamna președinte. Metalele și minereurile rare sunt deosebit de importante pentru anumite tehnologii. Că ele reprezintă un element important pentru inovare în Uniunea Europeană. Utilizarea acestor elemente terestre rare crește și duce și la creșterea prețurilor. Observăm în momentul de față că e nevoie de 124.000 de tone, însă această cifră va crește cu 50% pe viitor. China are monopolul în ceea ce privește minereurile și metalele rare. Ori China a anunțat anumite restricții la export, o reducere de 50%. Mai mult decât atât, nenumărate întreprinderi care activează în acest sector sunt de fapt situate în China. Și în ultima vreme, chinezii au blocat activitatea acestor întreprinderi, iar acest monopol reprezintă o problemă. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a pune capăt acestui monopol. Mulțumesc, care cuvântul domnul Scholz, un minut. Doamna președinte, domnule comisar, toamna trecută, Parlamentul European a salutat faptul că șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene la reuniunea de la Madrid uh, a stabilit că uh, trebuie să valorifice dreptul suveran de a-și valorifica resursele naturale și s-a insistat și asupra durabilității unei politici în acest sens. Dar același lucru este valabil și pentru China și pentru alte state. Pentru că exploatarea pământurilor rare în China, ca și în alte state, a dus la uh, mari probleme ecologice și eu cred că lucrurile nu trebuie să continue în acest sens. Uh, și China și alți producători au nevoie de know-how și de o mai mare siguranță pentru mineri. China este interesată să uh, dispună de o tehnologie înaltă pentru valorificarea elementelor terestre rare. Comisia ar trebui să acționeze ca un mediator pentru o politică de parteneriat în acest sens. Trebuie să um, ne gândim și uh, la viitor. Aceste metale, minereuri sunt rare, prea rare pentru a le epuiza. Mulțumesc, domnul Caspari. Stimate doamna președintă, stimate domnule comisar, Ați făcut o serie întreagă de anunțuri astăzi în legătură cu ceea ce își propune Comisia să facă în ce privește aprovizionarea cu elemente rare. Dar eu îmi amintesc că o asemenea, um, un asemenea anunț a fost făcut și în 2007. Eu cred că ceea ce am auzit astăzi, ce am auzit în ultimele săptămâni, seamănă foarte mult cu ceea ce am mai auzit și în 2007, mai că mi se pare că în tot acest interval s-a uh, petrecut mult prea puțin în favoarea intereselor noastre. Impresia mea este că alte state de pe planetă își apără interesele foarte ofensiv. S-a vorbit despre un reflex colonial. Dar eu nu văd acest reflex colonial în statele din Uniunea Europeană, îl văd la China, la modul în care tratează această problematică a elementelor terestre rare și cum încearcă să își consolideze poziția de monopol pe planetă. Cum putem acționa, domnule comisar, pentru a îmbunătăți lucrurile din acest punct de vedere? Dumneavoastră aveți responsabilități uh, sau alți comisari, în primul rând, au competențe în acest domeniu? Cum puteți colabora? Ce măsuri se pot lua pentru Uniunea Europeană? Noi cu toții știm, chinezii sunt foarte activi, lucrează cu restricții de port, cu taxe uh, foarte mari care ne creează dificultăți. Mă întreb dacă ați uh, făcut

Domnul Görens, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Constatările din întrebările orale de la baza acestei, dezba acestei dezbateri arată cât de mult uh, s-au uh, rarefiat anumite metale indispensabile și ne arată și cât de vulnerabile sunt statele care importă față de statele care dețin monopolul. Reacția UE trebuie să fie dublă. Pe de o parte, Uniunea Europeană trebuie să facă în așa fel încât să nu fim blocați, să nu fim luați ostatici și să ne apere situația la uh, OMC, la G20 și la ONU. De asemenea, în cadrul strategiei de la Lisabona trebuie să acționeze pentru a ne reduce dependența de uh, metalele rare soluții, reciclarea eficientă a materialelor deja utilizate și promovarea programelor de cercetare și de dezvoltare pentru a găsi produse de substituție. Și în cadrul parteneriatelor cu state în curs de dezvoltare, Uniunea Europeană trebuie să contribuie la prevenirea furtului de metale rare din aceste țări. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Riera Madurel, un minut. Da, senior Tajani. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Tăiane, situația este clară. Uniunea Europeană trebuie să garanteze aprovizionarea cu uh, metale rare. Însă ne confruntăm cu o concurență sporită în această piață. China co- uh, controlează 90% din producția mondială și faptul că există restricții la export au dus la următorul fapt și anume că acest subiect este evocat pe următoarea agenda de lucru a G20. Trebuie să vedem uh, situația pe ansamblul economiei europene europene și trebuie să vedem care este cooperarea noastră cu acele țări care dispun de rezerve în materii prime de acest gen. E nevoie de asemenea și de uh, cercetare. Trebuie să investim mai mult în cercetare în așa fel încât să facem fața provocărilor tehnologice. Există dificultăți de extragere a acestor materii prime. Trebuie să căutăm aceste uh, să căutăm produse care să înlocuiască aceste materii prime. S-a evocat de asemenea și uh, reciclarea s-au evocat minele urbane. Iată priorități pentru Uniunea Europeană. Deci ne putem felicita, domnule Tajani, de angajamentul pe care vi-l luați dumneavoastră în acest uh, domeniu și vom urmări îndeaproape cu multă atenție toate demersurile Comisiei pe viitor pe această temă. Mulțumesc, doamna Madurel. Dau acum cuvântul domnului Kelly în cadrul procedurii Catch the Eye. Eh, Mulțumesc. Trebuie să spun că îmi fac griji în legătură cu anumite aspecte uh, pe care le-am uh, auzit aici în legătură cu uh, aceste elemente rare dar uh, am auzit că uh, se investește mult în uh, proteină, că pe de altă parte specla de zahăr nu mai dă zahăr, sunt o serie întreagă de probleme îngrijorătoare și eu salut modul angajat al comisarului de a găsi soluții inovatoare prin recycling sau prin uh, descoperirea de noi resurse. Cu câteva săptămâni în urmă am fost la Bruxelles, au fost prezentate diverse noi tehnologii uh, pentru a putea uh, să exploatăm elementele rare de pe fundul mărilor Sigur că ar fi minunat să putem ajunge la o înțelegere cu China, dar uh, dacă diplomația din acest punct de vedere nu va avea succes, nu vom putea să fim uh, relevanți. Domnul Balsitis, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Problema materiilor prime este strâns legată de progresul economic al Uniunii Europene. Salut strategia Comisiei în acest sens însă nu trebuie să ne gândim la asigurarea accesului la materii prime în viitor, ci ar trebui să dezvoltăm o economie europeană îndreptată către o utilizare mai eficientă a materiilor prime. Cred că reciclarea este aici cheie. De asemenea, trebuie să alocăm și investiții adecvate pentru că acestea ne vor permite să ne reducem dependența de importurile de metale rare. Astfel, ni se va asigura o competitivitate mai mare și vom putea să implementăm obiectivele strategiei UE 2020. Mulțumesc! Esta discussão sobre as Domnul Ferreira. matérias primas como as terras raras. Mulțumesc, doamna președinte. Știm că avem dificultăți de acces la aceste metale rare și elemente terestre rare și acest lucru nu poate fi disociat de evoluția economiei mondiale. Criza ce se anunță și care în momentul de față este o criză financiară doar, va fi o criză mai vastă, mai globală. O criză ce se va manifesta concret și în momentul în care va exista o creștere economică, așa cum își dorește doctrina capitalistă și pe de altă parte vom vedea că planeta aceasta, Pământ, pe care noi locuim, va avea anumite limite. Și trebuie să vedem că în aceste limite se va găsi și cauza crizei capitalismului, pentru că totul este subordonat profitului și și totul este subordonat acumulării. Uh, de aceea e nevoie de inițiative politice în acest sens, pentru că alt, altfel vom ajunge la conflicte, conflicte uh, care nu vor fi uh, ușor de evitat. Aceste lucruri sunt previzibile și noi le-am evocat deja în această seară. Doamna Herzog, E bine, bunica mea când a fost crescută făcea parte din uh, cele 2 miliarde de cetățeni ai planetei. Când m-am născut eu eram 5 miliarde, în curând vor fi 9 miliarde. Deci cred că asemenea modificări demografice trebuie să fie susținute și de uh, tehnologii industriale care să uh, ne permită uh, un nivel de trai corespunzător. Este importantă dezvoltarea chimiei pentru separarea uh, radiului uh, din minereu. Ne gândim la Maria Skłodowska Curie și la descoperirile ei. Este nevoie de noi tehnologii um, și de dezvoltare um, și în domeniul chimiei este nevoie de talente tinere. Mulțumim doamne Herzog, doamna Merkes. Comisar, Collega's, we kunnen de grondstof... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Putem să uh, căutăm materii prime, dar putem uh, și mai bine să le păstrăm pe cele pe care le avem. Și aș dori să existe inițiative, sigur, în domeniul parteneriatelor pentru a găsi produse de substituție. Mulți colegi au spus că trebuie să păstrăm aceste materii prime în Europa, trebuie să sporim cercetarea și să căutăm noi modele de prospectare pentru a obține materii prime din reciclare. Acest lucru e posibil prin inovare și cred că trebuie să sporim eficiența în acest domeniu. Un alt lucru esențial, o întrebare, veți acorda atenția dumneavoastră utilizării uh, acestor materii prime pentru produsele cele mai utile, mai ales dacă aceste metale rare devin din ce în ce mai rare. Uh, și cred că trebuie să ținem cont despre utilizările cele mai urgente, cele mai prioritare pentru toată lumea. Nu trebuie să fie folosite aceste materii prime în jucăriile de la McDonald's, mai degrabă pentru uh, medicamente. Mulțumesc! Domnul Ghirec pentru a încheia catch ul acesta. Mulțumesc, doamna președinte. Actorii de pe piață își doresc investiții, investiții care să aducă profit imediat. Deci e vorba fie de întreprinderi și vedem că uh, beneficiile acestea nu sunt întotdeauna împărțite pentru consumatori. De fapt, aici e vorba mai degrabă de investitori mari, cei care au un anumit monopol și care își pot impune anumite con- condiții. Și observăm că nu ne putem dezvolta în, din punct de vedere tehnologic tocmai din cauza acestor metale rare care sunt absolut, absolut indispensabile, spre exemplu, pentru eoliene, pentru vehicule electrice. Uh, mașini electrice și așa mai departe. De aceea a venit momentul să veghem asupra acestui aspect, să avem siguranța aprovizionării cu metale rare, dar nu numai, ci și cu alte materii prime rare, utilizate, spre exemplu, pentru catalizatori uh, liciu, seleniu și alte metale asemănătoare. Mulțumesc! Și acum Dau cuvântul domnului comisar. Vă rog, aveți cuvântul. Mersi, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Toată lumea e obosită, spune domnul comisar. Vreau să mulțumesc eurodeputaților pentru această dezbatere. Uh, Iana este încurajatoare pentru Comisia Europeană să continuăm ceea ce ne-am propus să facem. Comisia Barroso II se ocupă intensiv de uh, modalitățile de soluționare a problemelor legate de pământurile rare. Domnul Scholz a spus foarte corect de la întâlnirea la Madrid, Comisia a încercat să creioneze o cale de urmat, nu doar prin uh, anunțuri, uh, ci prin activități concrete. Am elaborat o listă de 14 um, materii rare cu care trebuie să operăm. Este foarte posibil ca această lista elementelor rare să fie extinsă. Um, am încercat să luăm uh, legătura și cu Uniunea Africană, am elaborat un plan de acțiune, Uniunea Africană, Uniunea Europeană, deci cooptăm Africa practic la o acțiune comună în care se implică și Comisia. Trebuie să vedem ce putem face, uh, analizăm uh, necesitatea industriei din acest punct de vedere, analizăm posibilitățile de exploatare um, a uh, pământurilor rare în Africa. Probabil că se va înființa un serviciu geologic și o extindere a unor rețele transafricane care să se uh, bazeze pe uh, activitatea de exploatare minieră care există acolo. De asemenea, încercăm să discutăm uh, pentru realizarea unui acord cu Federația Rusă în ce privește exploatarea uh, materiilor prime. Deci, iată, sunt și câteva rezultate. Nu a fost vorba doar de niște simple anunțuri. Iar ceea ce ehm, v-am ehm, prezentat noi, iarăși, nu este un simplu anunț, ci este o strategie care se bazează pe trei piloni concreți și vom continua în această direcție. În ce privește parteneriatul inovativ, în legătură cu o acțiune la care participă și organisme private, pentru stimularea activității inovatoare, cercetării în ce privește reciclarea și înlocuirea elementelor. Nu este un simplu anunț, este o activitate concretă din partea Comisiei. Face parte din strategia Comisiei în ce privește inovația. Eh, per risolvere con eh, azioni diplomatiche il viaggio. Colaborăm, bineînțeles, și uh, cu partenerii noștri în activitatea noastră diplomatică, în călătoriile noastre, inclusiv eh, în America Latină, pentru că este important să uh, ne pregătim pentru realizarea unor rezultate concrete și voi informa Parlamentul în legătură cu ceea ce am obținut în acest domeniu. Iar în ce privește unele domenii în care putem face progrese în Uniunea Europeană, mă gândesc la resursele din Grönlanda sau din alte locuri din Europa. Trebuie să uh, vedem dacă uh, există posibilitatea unei uh, exploatări industriale. Aici, săptămâna viitoare, în Parlamentul European, la Bruxelles, va exista o dezbatere politică, dar și o dezbatere tehnică Uh, în legătură cu posibilitățile pe care le avem în Marea uh, Barents. Vom discuta cu uh, ministrii suedezi, cu experți, să vedem dacă, din punct de vedere economic, asemenea exploatări sunt posibile și, evident, dacă nu vom aduce prejudicii mediului înconjurător. Vom continua, deci, această activitate de explorare, de cercetare. În ce privește OMC-ul, eu am competențe în ce privește resursele, materiile prime în politica industrială și uh, comisarul uh, de uh, are uh, responsabilități și spunea că va apăra interesele Uniunii Europene, evident. În comunicarea făcută de comisie este evident și cred că domnul Caspari a formulat o întrebare în legătură cu asta, deci aliniatul 5.2 vorbește despre măsuri antidumping și despre măsuri comerciale. Aliniatul 5, cifra 2. Puteți să uh, recitiți acest document. Dacă vreți, mâine dimineață pot să vă mai arăt odată acest pasaj. Iar în ce privește Organizația Mondială a Comerțului, de Gucht are competențe. Avem o procedură um, convenită cu Mexicul și cu Statele Unite de a acționa în comun pentru o politică comună în ce privește materiile prime și am făcut progrese în acest domeniu. Vom vedea care vor fi inițiativele Comisiei pe viitor. Vom, în clipa de față evaluăm situația pentru a vedea care sunt instrumentele cele mai adecvate. În legătură cu uh, reciclarea pământurilor are și întrebarea domnului Rinaldi în ce privește operațiunile de reciclare, aș spune că în legislația actuală Aproximativ 40% din deșeurile produse de Uniunea Europeană sunt acoperite. Comisia dorește să îmbunătățească propunerea făcută de uh, domnul Potocnic în ce privește deșeurile electrice și electronice care conțin și elemente rare ar trebui uh, într-adevăr să fie reciclate într-o proporție mai mare. Dar eu cred că și alte uh, produse uh, ar trebui să fie reciclate. Comisarul Potocnic intenționează din acest punct de vedere să mai elaboreze um, asupra acestui subiect. În ce mă privește pe mine? în legătură cu politica industrială și eu, la rândul meu, doresc să aprofundez uh, Uh, aceste probleme. Nu vreau să vă fac aici promisiuni. Uh, mie îmi place să îmi respect promisiunile și uh, în orice caz toate promisiunile făcute în Parlament le-am respectat. În comisiile parlamentare la care am participat, cred că s-a reflectat ideea că mă țin de promisiuni. Deci nu vă fac anunțuri simple. Doresc să reacționez la așteptările cetățenilor, inclusiv în ce privește acest domeniu foarte dificil. Președinta, mulțumesc uh, foarte mult. Vă propun acum să trecem la ultimul punct de pe ordinea de